constatată. Domnul Marco Zani a părăsit grupul EFTD și a aderat la grupul ENL începând cu 11 ianuarie. Domnul Marco Afronte a părăsit grupul EFDD și a aderat la grupul Verzilor începând cu 11 ianuarie 2017.